minutes, uh, the academic 10 minutes have become 11 minutes, so we should... Uh... Bună ziua, am așteptat 10 minute academice, dar însă au, au trecut însă 11 minute, așa că trebuie să începem. Trecem la punctul 13 în legătură cu reducerea creditelor de uh, angajament și de plată uh, conform actualizărilor ne- necesităților de cheltuieli și ale veniturilor din resurse proprii. Cred că Raportorul va fi uh, de acord să tratăm uh, ambele subiecte în același timp, așa că îi voi da cuvântul domnului Howard, care este raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul uh, de buget rectificativ numărul 4 este un buget pe care Comisia îl prezintă ca alternativă la bugetul 2019, conform uh, experienței uh, practice a implementării uh, respectivului buget. Se fac câteva ajustări la creditele de plată și de angajament care au fost stabilite în acordul bugetar la sfârșitul anului trecut. Aceste variații, care unor sunt creșteri, altor descreșteri, înseamnă în total o creștere de aproape 100 de milioane de euro în credite de angajament și 55 de milioane de euro în credite de plată, încadrate în uh, categorii diferite. Avertizez Comisia că vă voi cere să ne explicați raționamentele din spatele acestor reduceri pentru ca deputații din comisia noastră să primească mai multe informații în legătură cu acest subiect, pentru că vom vota la un moment dat pe acest dosar. Trebuie să precizez că acest document a fost uh, elaborat pe la mijlocul lunii iulie. S-au uh, petrecut mai multe lucruri între timp care plauzibil pot afecta bugetul pe 2019 la sfârșitul uh, anului curent. Deci uh, nu-mi imaginez că este ultimul proiect de buget rectificativ. Poate că va fi, poate că nu va fi, însă trebuie să spunem că ajustările ar fi trebuit să vină ceva mai târziu în an. Deci uh, mă tem că vom discuta și un alt proiect de buget rectificativ la un moment dat, dar m-ar interesa foarte mult să aud opinia Comisiei uh, în legătură cu acest lucru. Ajustările semnificative la care uh, mă refer au de-a face cu Brexitul. Este foarte posibil, iar uh, scenariul uh, politic în Regatul Unit uh, s-a schimbat oarecum de când s-au publicat aceste documente, dar este foarte posibil ca acele contribuții ale Regatului Unit, dacă ar fi să ne luăm după guvernul britanic, știu că unii sunt cam sceptici în acest sens, dar dacă e să ascultăm guvernul britanic, dacă ar fi să-i credem în intențiile lor um, uh, politice, ei își să plece fără acord din uh, Uniunea Europeană pe 31 octombrie și să nu mai uh, contribuie deloc la bugetul european, încălcându-și acordul anterior. Acest lucru ar afecta semnificativ bugetul. Aceia dintre dumneavoastră care sunt la curent cu presa și care au urmărit Twitter-ul în ultimele zile au observat uh, că uh, miercuri Comisia se va întruni și uh, au de, de gând să modifice legislația um, în ceea ce privește fondul de solidaritate. Acest lucru se poate dovedi extrem de necesar pentru acele părți ale Europei care vor fi cel mai grav afectate de ieșirea fără acord a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Acestea au fost uh, identificate în rapoarte ale Regatului unice ale Europei. Ar fi ciudat să reducem tocmai acum uh, fondul de solidaritate, având în vedere acestea. M-aș bucura să aud uh, opinia reprezentanților Comisiei în legătură cu toate aceste aspecte și aș vrea să știu cum gândesc grupurile politice în ceea ce privește acest proiect uh, de buget rectificativ. În încheiere, Se pare că sunt câteva coincidențe la cifre, dar fiecare proiect de buget rectificativ uh, diferă de celălalt. Aici avem un uh, conglomerat, uh, sunt un fel de... sunt o serie de bugete rectificative, de fapt. Raportul următor se referă la ajustări în funcție de rezultatul primului proiect de uh, buget rectificativ. Deci dacă doriți să depuneți amendamente, trebuie să aveți în vedere și acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Desigur, acum uh, voi da cuvântul raportorilor din umbră. Începem cu doamna Holmeier. Um, Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Uh, Doresc să formulez lucrurile într-o manieră similară cu colegul meu la DAB 4 îmi sare în ochi faptul că, întâmplător, la un, un capitol apar 100 de milioane, la alt capitol dispar 100 de milioane, cumva ca și când ar fi nicio legătură. Pe mine chiar mă interesează această legătură. Pentru că la anumite aspecte, mai ales, mă uluiește felul în care se gestionează acel minus. M-ar interesa ce se întâmplă la Fondul European pentru Solidaritate sau la Mecanismul pentru Protecție Civilă. Care sunt uh, motivele pentru care am avea nevoie de mai puțin bani? Și de unde au apărut dintr-o dată? M-ar interesa pur și simplu care e situația și sunt convinsă că lucrurile n-au uh, deloc de a face, spune vorbitoarea, cu DAP 2. Mulțumim. Doamna Arm Armon. Euh, je comprends que uh, il est toujours bien Înțeleg că e bine să ne gândim la sfârșitul anului, dar mi se pare cam devreme ca să ne gândim la sfârșitul anului totuși. Uh, dacă uh, dorește Comisia să renunțăm la 100 de milioane, în primul rând, chiar în această dimineață uh, doream să creștem uh, bugetul la un subiect pentru Procuratura european, Parchetul European, de exemplu, și văd că tocmai Consiliul ne propune să reducem aici bugetul. Ar merita să facem aici o analiză. Dacă Comisia dorește să reducă bugetul cu 100 de milioane, asta înseamnă că 100 de milioane vor fi disponibili pentru a fi cheltuiți uh, în alte domenii unde este nevoie. Comisia uh, um, crede că în anumite uh, domenii e nevoie de finanțare mai puțină. Trebuie să uh, analizăm, dar asta înseamnă că în următoarele 4 sau 5 luni vom uh, avea ceva marjă pentru a replasa acești bani care sunt reduși aici în alte domenii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul sunt de la Verzi sau... Uh, eu nu am uh, prea multe de adăugat, au spus deja lucrurile importante. Noi susținem ce au spus alți colegi. Este nevoie, într-adevăr, de ajustări tehnice. Sunt uh, multe chestiuni uh, care au de a face cu următorul cadru financiar multianual, de exemplu, rabatul uh, acordat anumitor state, dar vom avea suficient timp să discutăm acest lucru când discutăm cadrul financiar multianual. Mulțumesc. Domnul Giuncea? Chodzi o nasze stanowisko EKR-u, to popieramy kwestie związane... ECR susține toate aceste chestiuni legate de proiectul de buget rectificativ numărul 4. Suntem pentru. Uh, uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă explic pe scurt ce include acest DAB. E vorba de o serie de ajustări care se fac în cursul anului pentru a ține cont, pe de-o parte, de implementare, pe de altă parte, de evoluțiile procedurilor legale pentru a adapta sumele care sunt incluse în bugetul european. La cheltuieli sunt uh, câteva rectificări. O reducere de 18,5 milioane pentru uh, autoritățile de supraveghere europene. Această reducere este uh, asociată rezultatului legislativ pentru cele trei autorități de supraveghere, prin care suma necesară pentru aceste autorități este mai mică decât uh, a propus Comisia inițial și suma care a fost introdusă în proiectul de buget pe 2019. Deci e vorba de o corecție pentru uh, a uh, ajusta o decizie legată de luată în timpul procesului legislativ. În cazul Frontexului, reducerea este de 12 milioane pentru că a intrat în vigoare noul, noul temei juridic al Frontex. Acesta a intrat în vigoare mai târziu decât s-a estimat inițial, când a fost uh, elaborat bugetul rectificativ pe 2019, proiectul de buget. S-a ținut cont de tot personalul estimat acum un an, însă e vorba de mai puține persoane și acum am făcut uh, ajustările necesare pentru a ține cont de capacitatea de recrutare a Frontex-ului în 2019. Același lucru este valabil și pentru rezerva pusă la dispoziție în bugetul de 2019 era vorba de rezerva de la Dublin, ce avea să fie folosită pentru situații de urgență. S-au făcut două transferuri uh, bugetare de la această rezervă, aprobate amândouă de Comisia pentru Bugete. Suma se pare că este peste cea care este necesară până la sfârșitul anului și, prin urmare, s-a făcut această uh, propunere de reducere cu ceva mai mult de 7 milioane de euro. Programul de uh, salvare. Și aici am ajustat suma față de, uh, ținând cont de temeiul juridic acordat de Comisie și de Consiliu și Parlament. Deci s-a adus suma la nivelul celei agreate pentru 2019. În ceea ce privește uh, suma necesară până la sfârșitul anului, considerăm că aceasta este acoperitoare pentru necesitățile de salvare pentru 2019. E vorba de o reducere de 35 de milioane. Pentru fondul de solidaritate, aici uh, vorbim despre suma disponibilă ca avansuri în bugetul anual. Avansurile pot fi folosite pentru a um, disponibiliza anumite sume în caz de dezastre. Aici s-a făcut o reducere de aproape 30 de milioane pentru că s-au reportat uh, sume din 2018 în 2019 în uh, sumă de 29,5 milioane, sume care sunt disponibile în 2019. Avem uh, 50 de milioane în avansuri, această sumă este încă neatinsă, există acolo, este disponibilă, reducând uh, cele 29,5 milioane, aliniem bugetul pe 2019 cu suma necesară disponibilă pentru avansuri până la sfârșitul anului. În ceea ce privește cheltuielile, avem și câteva creșteri. Uh, din cauza faptului că a fost amânat Brexitul, care era prevăzut uh, mai devreme în acest an, s-a amânat până la 31 octombrie. Prin urmare, trei instituții, Parlamentul European, uh, Curtea de Conturi și alte instituții au cerut să se crească cheltuielile, să se repună în vigoare acele credite care sunt necesare pentru a acoperi cheltuielile implicate de această amânare a Brexitului. Acestea se regăsesc în buget, așa cum a menționat raportorul, toate aceste modificări duc la o reducere de 100 de milioane și la credite de angajament și la credite de plată o reducere de 55 de milioane. Se fac și câteva ajustări care țin cont de ultimele patru estimări în ceea ce privește evoluția de uh, produs național, produs național brut, venit național brut uh, pentru anul acesta. Putem astfel să ajustăm contribuțiile din resurse proprii uh, ale statelor membre pentru întregul an. Nu este afectat nivelul general al contribuțiilor pentru, uh, adică acei 28 uh, de, milioane, de milioane, însă se schimbă distribuția uh, între, între cele 28 de state, mă scuzați, însă se schimbă distribuția între statele membre, ținându-se cont de ultimele date economice. Înțelegem că la nivel de coreper Consiliul a adoptat deja acest uh, DAB și sperăm că Parlamentul va putea să facă la fel pentru a ajusta bugetul uh, ținând cont de ultimele previziuni. Mulțumesc foarte mult. Există comentarii sau întrebări? Atunci îi dau cuvântul lui Howard pentru uh, observația de încheiere. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că informația pe care ne-a adus-o Comisia și pe care o aveți de altfel și în uh, documentele noastre ne-ar fi dat îndeajuns, îndeajunse motive să analizăm tot ce e necesar pentru acest proiect rectificativ și vom da răspunsul, bineînțeles, la timpul potrivit. Mulțumesc! Cu aceasta încheiem dezbaterea la punctele 13 și 14. Vă reamintesc că avem un termen pe 6 septembrie la ora 10 dimineața pentru a prezenta amendamentele la acest pro proiect rectificativ și uh, în ceea ce privește instrumentul de flexibilitate. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de politica imobiliară Comisia a primit un aviz timpuriu pentru două proiecte, uh, un proiect pentru EULISA și celălalt pentru SEAE. Și am să dau cuvântul doamnei Keller, care este raportor permanent pe această temă. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, domnule președinte. Primul punct se referă la extinderea clădirii pentru EULISA. EULISA, care are un sediu la Tallinn și un centru operațional, deci, deci un centru de gestionare a datelor și a fișierelor la Strasburg. De altfel, EULISA are și o reprezentanță la Bruxelles și uh, s-ar putea chiar ca reprezentanta să fie aici prezent alături de noi. Da, chiar așa este, mulțumesc. Eulisa a trecut printr-o perioadă de dezvoltare în ultimii ani, o dezvoltare a misiunilor, a lucrărilor realizate pe dosare importante, în special sistemul de intrări și ieșiri, sistemul informatic care are legătură directă cu Eurodac și Eurodac Recast, și sistemul de vize care este în curs de implementare ETIAS la nivel european și tocmai de aceea e nevoie de o restructurare suplimentară a agenției. Ar trebui ca uh, resursele sale din punct de vedere al personalului să crească de asemenea și să uh, includă și personal pe teme tehnice uh, dar și pe teme de interoperabilitate, deci de comunicare între diversele fișiere care sunt surse de informații și un schimb de informații din ce în ce mai susținut. Din toate aceste motive s-a prezentat un proiect uh, care se analizează la ora actuală cu o suprafață de 7600 de metri pătrați, un proiect care ar trebui să fie prezentat în fața noastră, în mod normal, la jumătatea anului viitor, pentru ca începutul proiectului a construcției propriu-zise să înceapă la începutul anului 2021. Mulțumesc dacă sunt comentarii sau întrebări. Se pare că nu. Cu acesta finalizăm și acest punct, pentru că nimeni nu dorește să intervină. V-aș atrage atenția că avem nevoie în continuare de numele raportorilor din umbră din partea grupurilor pentru politica imobiliară. Sperăm să fie comunicate cât mai curând. Mulțumesc! Îmi pare rău, mai avem și SEAE, așa este. Nu ne-ați vorbit despre celălalt proiect pentru SEAE. Da, am mers prea repede. Într-adevăr, domnule președinte, un al doilea proiect uh, pentru uh, serviciul uh, SEAE, pe care l-am evocat și în această dimineață, unde e nevoie de birouri suplimentare și prezentarea proiectului făcut în această dimineață se referea la efectivele care au fost determinate în urmă cu aproximativ 2-3 ani. Colegii au adoptat o creștere de 46 de persoane uh, cu contract de muncă full-time, echivalent pentru 2019 și aceasta înseamnă în jur de 3000 de metri pătrați suplimentari pentru birouri. De altfel, Procesul de recrutare este în curs și vă amintiți că în această dimineață am vorbit de clădirile necesare, de întărirea bugetului 5 milioane de euro pentru teme de securitate și așa mai departe. Bugetul acesta nu este deci prevăzut. Deci este vorba de un amendament uh, la proiectul prezentat în această dimineață și care ne va fi prezentat uh, și mai detaliat atunci când uh, vom avea mai multe informații. Avizul în principiu este favorabil, uh, trebuie să vedem care sunt însă și detaliile. Mulțumesc! Mulțumesc și îmi cer scuze încă o dată pentru că uitasem într-adevăr că mai era un al doilea proiect de prezentat. Dacă sunt comentarii la acest punct, nu. Atunci, cu adevărat, de data aceasta se încheie ședința noastră aici și vă repet încă o dată că avem nevoie de numele raportorilor din umbră de la grupurile politice următoarea ședință la Bruxelles pe 23-24 septembrie. Mulțumesc!